Dear colleagues, dragi colegi, cu tristețe, dar și cu oarecare mândrie, trebuie să vă spun că este ultima oară în care eu conduc această întâlnire și va fi și o întâlnire specială pentru că va trebui să votăm rapoartele. Dați-mi voie să vă informez că avem 18 limbi în întâlnirea noastră și că se transmite și pe internet. De asemenea, lucrăm uh, fără documente printate. Există și uh, o dată de 2 martie prevăzută pentru uh, finalizarea ofertei uh, publice și astăzi vom vota pe marginea proiectelor de recomandări elaborate. Vreau să vă spun că încheiem o activitate care a fost bună, a început cu întâlnirea constitutivă a subcomisiei în martie. Ne-am întâlnit de 27 de ore, am avut 47 de audieri, am avut uh, uh invitați uh, 6, 64 de uh, experți. Uh, și iată că acum uh, reușim să finalizăm uh, la timp uh, activitatea noastră. Am lucrat foarte intens. A fost prima comisie de anchetă în ultimii 10 ani. Iată că am reușit să ne respectăm obligațiile. Sper că vom vota astăzi un raport foarte clar, uh, foarte uh, reușit, uh, care va fi important și pentru comisie. Aș dori să mulțumesc raportorilor care au făcut o treabă foarte bună, raportorilor din umbră și coordonatorilor, pentru că am avut o echipă foarte puternică de coordonatori și în final am reușit să atingem toate obiectivele pe care ni le-am propus. Acest lucru a fost posibil doar uh, cu ajutorul uh, raportorilor și raportorilor din umbră, coordonatorilor, mulțumesc și experților care au participat la întâlnirile noastre și care au făcut declarații foarte uh, deschise. Și sigur că până la urmă munca noastră va fi pusă și la dispoziția Comisiei. Doresc de asemenea să mulțumesc și interpreților care adesea au trebuit să-și prelungească programul de lucru cu 10, 15, câteodată și cu o jumătate de oră. De asemenea, au fost redactate procese verbale ale ședințelor noastre, deci mulțumesc și traducătorilor și serviciului juridic de asemenea Serviciului uh, de uh, Cercetare al Parlamentului și nu în ultimul rând mulțumesc uh, colegilor de la secretariat pentru că acum cred că le poate reveni zâmbetul pe buze la încheierea activității acestei comisii de anchetă. Procesele verbale din 24 ianuarie și 9 februarie um, există pe site și dacă nu vor exista comentarii, considerăm că vor fi adoptate. Sigur, procesul de, verbal de astăzi uh, nu va mai putea fi adoptat într-o reuniune viitoare, dar va exista și o procedură scrisă. Dacă sunteți de acord, vă propun să trecem acum la voturi pe marginea proiectului de raport Vreau să fac de asemenea din nou câteva anunțuri. Există reguli speciale pentru uh, comisiile de anchetă, doar membrii uh, plini și um, cei care sunt supleanți permanenți au dreptul să voteze. Cine uh, nu este membru plin sau nu a putut să participe uh, permanent în calitate de supleant, uh, nu va avea dreptul să voteze. Uh, quorumul de 12 membri prezenți în sală a fost atins și v-aș invita să facem un test. Să vă întreb dacă doriți să faceți parte dintr-o altă comisie de anchetă pe viitor, aceasta e întrebarea și vă rog să votați. S-a deschis votul. Am uh, trei voturi din partea grupului PPE în plus. Two, two. it's fine. Now it's fine, yes, thank you. So the, the vote is closed. The vote is closed. S-a închis votul. Deci, dacă aveți sugestii în legătură cu subiectul pentru următoarea comisie de anchetă, vă rog să le faceți. Dar acum trecem la voturi în legătură cu raportul final privind ancheta legată de măsurarea nivelului de emisii în sectorul uh, autovehiculelor. Amendamentul 8. Pentru, împotrivă, abțineri, abțineri. Se respinge. Amendamentul 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm dacă doriți, desigur, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm votul pe marginea amendamentului 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 12. Pentru. Împotrivă. Nu, 15 nu este caduc. Uh, Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm amendamentul 17, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul numărul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 22. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, împotrivă și acum abțineri, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la compromisul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Putem verifica și compromisul numărul 2. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. 29. Suplimentar, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, abțineri, se respinge. Trecem la 33 pentru, împotrivă, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 36. Cine este pentru? Împotrivă? N-a fost concludent. Verificăm. Amendamentul 36. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, verificăm, s-a deschis votul pe 35. S-a închis votul. S-a închis votul. Se respinge. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Avem aliniatul 7, amendamentul 40, amendament oral. Cred că toată lumea cunoaște propunerea. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că se adoptă, dar verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 48 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cred că am făcut o greșeală, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Clar că se respinge 49 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Verificăm 49. S-a deschis lotul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 50. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 52 și 53 identice pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la compromisul 12. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 59, partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 59 partea a doua, să deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 62 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 64 pentru, împotrivă, verificăm, s-a deschis votul. 64. S-a închis votul. Se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Trecem la compromisul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 80 pentru, împotrivă, verificăm. S-a deschis votul pentru amendamentul 80. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 88 pentru, pentru, împotrivă, se abțineri, se respinge. Verificăm 88. Verificăm 88, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, Cred că se respinge, dar haideți să verificăm. Compromisul 13. S-a deschis votul. Un vot în plus din partea grupului ALDE, îmi pare rău. S-a închis votul și acest compromis a fost respins. Trecem la votul pentru 93. Pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 94 pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu a fost foarte clar. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Now we move to uh, amendment 95 and the first Amendamentul 95, prima parte. Cine este pentru? Cine e împotrivă? Abțineri. Se adoptă, dar putem verifica. S-a deschis votul. The vote is closed. That is adopted. S-a închis votul, se adoptă. A doua parte de la 95. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 96 cu un amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 97 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. 97. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 105. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. 105. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 106 și 107 pe 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 108. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 111. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 113. Cine este pentru? Împotrivă. Împotrivă. Se adoptă. 116. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 115 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 117 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 119 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 15 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 121. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 122. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 125. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 124. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 127 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 128 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 129 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 130 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Verificăm. 130. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis. Se adoptă. 132. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 133 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 134. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 135. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. 136 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 137 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 139 pentru, împotrivă, se respinge, se respinge. 138 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 140. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 141. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 142. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm ți a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Egalitate de voturi, deci se respinge. 140. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 144 și 145. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 146 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 151. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 152. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 153. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 154. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 155. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 156. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 158. Pentru. Împotrivă. Nu, nu e clar. Verificăm. 158. Să deschizi votul. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 160. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 161 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 162 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 171 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 172 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 173 pentru, împotrivă, Abține, se adoptă. 175 pentru. 174. 174 pentru, împotrivă, Abține, se respinge, 175 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 178 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. Domnul Blanco Lopez. Vă rog frumos. <laughs> Vă rog frumos să verificăm votul amendamentului 174, pentru că, din câte am văzut eu, a fost adoptat 174. Vă rog să verificăm. One seven, sorry, sorry, you want to... Vreți să verificăm? 174 ați spus, da? Vreți să verificăm 174? Bine, s-a deschis votul. La 174 s-a deschis votul. The vote is closed. Acum s-a închis și se respinge. Verificăm 178 acum. Deci verificăm votul 178. S-a deschis votul. The vote is open. The vote is closed. S-a închis. Și se adoptă. Continuăm. 180. 180. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 181. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 183. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 182. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 184. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 185. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. S-a închis votul și se adoptă. 186. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 187. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 188. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 189. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 190. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. 191. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm 191. S-a deschis votul. S-a închis. Ce se respinge. 192. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 193. Cine este pentru? Împotrivă. Abține, se respinge. 194 pentru. Împotrivă. Verificăm. Verificăm 194. Se deschis votul. S-a închis și se adoptă. 195. 195 cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 196 cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 197 cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. 198, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, verificăm. Jumătate dintre dumneavoastră n-ați ridicat mâna. 198 și s-a deschis votul. Reluăm. 198 s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. O 199. Cine este pentru? abține, <laughs> potrivă. abține, se respinge. 201. Cine este pentru? potrivă. Abțineri se respinge. 202. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 203. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 204. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 205. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 3. Pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă.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 Stimați colegi, cred că suntem pregătiți să votăm cu apel nominal. Deci avem un vot cu apel nominal. Informez toți colegii că nu avem un vot pe, doar pe întregul uh, document, ci și pe partea faptică deci, practic, e un singur vot pe ambele dimensiuni. Iar votul este deschis acum. Iar votul este închis acum. Și este un rezultat foarte, foarte frumos. felicităm uh, raportorii. Vreau să îi uh, informez pe raportor că m-am abținut uh, în calitatea mea, însă în orice caz aș fi votat în favoarea raportului. Bun, acum trecem la cel de-al doilea raport privind proiectul de recomandări în ceea ce privește ancheta privind uh, emisiile în industria auto. Începem cu compromisul 1 și cine este în favoare, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentele 10 și 11 sunt identice cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se resping. Amendamentul 12, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm amendamentul 12 electronic. Deschidem votul. Și votul se închide. Se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 14 pentru, cine este împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. Amendamentul 17 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul numărul 2 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru. Ce este împotrivă? Haideți să verificăm. Compromisul 11. Votul se deschide. Am închis votul și se respinge. Compromisul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Numărul 29 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul numărul 9. Vreți să verificăm? 29 se deschide votul. Și închidem votul ci vedeți, se respinge. Trecem la compromisul numărul 9. Cine este pentru? Este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 30 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 32 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 36 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 37 pentru, Împotrivă. Abținere. Se adoptă amendamentul 38, 39, îmi cer scuze, spune doamna președintă, 39 pentru, împotrivă, abținere se adoptă, 40 pentru, nu, vreți să verificăm 39, președinta, cine este pentru? De fapt, votul e deschis. Votul este închis și se respinge. Amendamentul 40. Cine este pentru? Nu votez, pentru că avem un grup complet. Nu vă faceți griji, altfel aș fi votat, spune președinta. 40 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Amendamentul. Amendamentul 40 este verificat electronic și deschidem votul. Votul este închis. Și se respinge. Trecem la compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 46 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 47 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă amendamentul 48 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă amendamentul 50 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 49 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 52 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Nu, haideți să verificăm. Amendamentul 52. Votul este deschis. Votul se închide. Se respinge într-adevăr. Amendamentul 53, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 54 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul numărul 7, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul numărul 10, pentru, împotrivă, Nu, pe acesta îl uh, verificăm. Compromisul 10 se deschide votul electronic. și se închide și se adoptă. Trecem la numărul 58. Cine este pentru 58? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. 61 pentru. Împotrivă. Nu este prea limpede. Haideți să verificăm. Deschidem votul. Încheiem votul. Și se respinge. Trecem acum la 62, partea 1, partea 1. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Bun, verificăm. Deci 62, partea 1. Votul este deschis. Votul se închide. Și se respinge. Trecem acum la compromisul numărul 6. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 70. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 74 acum pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 78, cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. Votul este deschis. Votul se închide și este evident respins. 79 pentru. Uh, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul numărul 8, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 84, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 85, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 86 și 87 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping. 88. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 89. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 90 și 91 sunt identice. Pentru? Cine este împotrivă? Verificăm. Votul este deschis. Votul se închide și este respins. 92 pentru, împotrivă, abținere se respinge, 93 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 95 pentru, cine este împotrivă, abțineri se respinge. 96 pentru, 96 Deci 94 Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. 96 pentru. Împotrivă. Abțineri. Și se respinge. Verificăm 96, votul este deschis. Și se închide votul. Se respinge. 97 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 98 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 99 vot pe părți. Partea 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, a doua 500 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Partea a doua. Amendamentul 99, partea a doua. Votul este deschis. Votul se închide și este respins. Trecem la amendamentul 100. 500 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 101. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se respinge 102. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 103 pentru. Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. 104 pentru. Potrivă abțineri. Haideți să verificăm. 104. Votul este deschis. Votul se închide și se adoptă. 105. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. 106 pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 109 și 10, 109 și 110 este pentru, împotrivă, abțineri se, res- se adoptă, îmi cer, își cere scuze doamna președinte, 111 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 112 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă 113 și 114 identice pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu a fost chiar clar, pentru că grupul a votat destul de diferit. Deci haideți să verificăm. Votul este deschis. Votul s-a închis. Bun. Și se respinge evident. 115-116 pentru. Cine este împotrivă? Haideți să verificăm. Votul este deschis. Vo... Nu, că nu. Acum se închide votul și este respins. Trecem la 120. este pentru. Ce este împotrivă? Verificăm. Votul este deschis. Votul se închide. Este respins. 122 pentru. Împotrivă. Hai să verificăm. 122, votul deschis. Votul se închide. Bun, clar, s-a adoptat, dar foarte mulți nu își ridică mâna și e greu să... Uh, să-mi dau seama, mai sunt câteva pagini și am terminat. 1, 2, 3. Cine este pentru? Împotrivă. Iată abțineri, deci e clar respins, 124, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se respinge, 125 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 126 și 127 pentru, cine este împotrivă, abțineri, se resping, 128 pentru, împotrivă, Se resping. Nu, abținem ce scuze, spune doamna președinte. Haideți să verificăm. Se deschide votul. Se adoptă. 130. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 130 nu, ce scuze doamna președinte, 129 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 132 pentru, ce este împotrivă, abțineri, haideți să verificăm. Votul este deschis. Votul se închide. Se adoptă. 134 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 137 pentru. Împotrivă. Nu este foarte limpede. Haideți să verificăm. 137. Votul deschis. Votul se închide și se adoptă. 138. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. 139 și 140. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. 147. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 150 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 152. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 153 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 154. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 156 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum avem un amendament oral, doamna Bonefoa. Toată lumea e de acord? Ne-am pus de acord? Votăm amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. 1, 5, 7. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 158. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri, se adoptă. 159 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 160 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 161 în două părți, partea întâi. Cine este pentru? Part, eh, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 162 pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 163 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 164 pentru. Cine este împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm. Votul este deschis. Votul se închide și se respinge. 165 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 167 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 166 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 168 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 169 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 170 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 171 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 172 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 173 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 174 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 175 pentru. Împotrivă. Abțineri se, se adoptă. 176 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 177 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 179 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 178 pentru, împotrivă, abțineri nu este limpede. Verificăm 178, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 180. Cine este pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 1, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2, două părți, partea 1, pentru. Partea... Împotrivă, abțineri, împotriva primei părți, se adoptă. Haideți să nu, nu încurcăm borcanele. Partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm, pentru că nu este clar. Amendamentul 4. Votul este deschis. Votul este închis și se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum trecem la votul final. Dorește cineva să intervină? Bun, vom avea un vot cu apel nominal, iar votul este deschis. Și votul se închide. Este un rezultat minunat. Felicitări! Felicitări raportorilor! raportorilor din umbră și tuturor. Dacă nu există alte observații la diverse, ne vom revedea la plenară și vă promit că vom bea un păhărel. Trebuie să sărbătorim faptul că am obținut un rezultat foarte bun la Comisia Închetă și aș spune uh, baftă la plenară și vă mulțumesc foarte mult.